Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Stimați colegi, începem reuniunea. Aveți ordinea zilei. Dacă nu aveți observați privind ordinea zilei, ordinea de zi, o considerăm adoptată. Am câteva anunțuri în numele președinții. președinții. Regimul lingvistic este cel pe care îl cunoașteți de obicei. Nu o să revin asupra sa. Ați primit și documentele sau linkurile a vers linkurile versiunii electronice a documentelor și ca toate reuniunile noastre și aceasta este publică. Avem alături de noi un Uh, grup uh, Tax Justice Europe, ONG, organizație non-guvernamentală. Mă bucur că sunt alături de noi pentru a asista la lucrările ședinței noastre și îi încurajez să uh, ducă mai departe acțiunile de informare a publicului în ceea ce privește anomaliile fiscale constatate la scară mondială și mai ales în Europa acțiunile noastre merg în aceeași direcție, deci anume de a convinge guvernele de a, de a pune capăt unor uh, legi sau practici administrative inadmisibile. Această reuniune, ca și cele de dinainte, uh, este difuzată și pe internet și accesibilă tuturor în acest mediu. Astăzi avem o reuniune, o reuniune foarte importantă este vorba despre audierea ministrului responsabil de fiscalitate din Olanda, țara care asigură președinția Uniunii Europene în acest prim semestru și înainte de sosirea domniei sale, aș dori să vă spun care sunt deciziile care s-au luat la ultima noastră reuniune a coordonatorilor. Știți prea bine că o întrebare politică importantă era care va fi rezultatul politic, produsul politic al lucrările comisie, lucrărilor comisiei noastre tax 2. Se pune întrebarea dacă um, se va uh, elabora o rezoluție sau un raport la finalul activității noastre și în majoritate coordonatorii au hotărât uh, ca rezultatul comisiei noastre să fie sub forma unui raport înaintat în plenară și, ca și data trecută, am desem, au fost desemnați doi co-raportori, eh, E. Eh, și Mihail Teurer, de la S și D și alte respectiv. Raportul, comparativ cu rezoluția, aduce cu sine obligativitatea de a avea mai mult timp la dispoziție, deci de a exista lucrări la toate nivelurile activității noastre, în toate limbile și în momentul în care am făcut numărătoarea inversă ne-am dat seama că era imposibil să elaborăm un raport ținând cont de activitatea de cercetare și anchetă necesară pentru a elabora acest raport, deci nu era suficient timpul necesar la dispoziție pentru activitățile taxe 2, pentru că pe 2 uh, decembrie s-a luat hotărârea de către conferința președinților de a crea Comisia Taxe 2 și de a-i conferi un mandat pe o perioadă de șase luni. Iată de ce raportorii m-au împuternicit să solicit conferinței președinților o prelungire tehnică a activităților noastre de două luni, care ne vor permite, în cazul în care conferința președinților ne dă acordul în acest sens, dar uh, am toate motivele să cred că acest lucru se va întâmpla, deci să înaintăm un proiect de raport înaintea Comisiei taxe 2 pe 24 mai și apoi de a-l vota uh, după dezbaterea amendamentelor pe 20 iunie, anul, 20 uh, iunie pentru a ajunge în plenară în uh, iulie. Iată, în acest sens, am trimis o scrisoare domnului președinte Schulz. Pe de altă parte, am uh, încheiat și confirmat invitațiile pe care dorim să le facem în ceea ce privește audierile, activitățile comune și, și uh, trimiterea delegațiilor în străinătate. Ne-am întâlnit cu domnul comisar Moscovici de două ori în cadrul audierilor, împreună cu Comisia ECON. Astăzi va fi alături de noi uh, reprezentant al președinției olandeze pentru prima dată și dacă mandatul nostru va fi mai extins, dacă va fi extins, uh, o să propun coordonatorilor să mai avem o audiere și la sfârșitul semestrului. Am prevăzut o audiere cu alți doi comisari comisarul Vestager, uh, care a fost atât de noi și la taxe 1, uh, să zicem, uh, cu portofoliul concurență, care a lansat proceduri în ultimul timp în ceea ce privește asistența fiscală de stat, care, conform domniei sale, nu este compatibilă cu, e, cu principiile de egalitate de, de concurență echitabilă în Uniunea Europeană și această audiere este prevăzută cu domnia sa pe 4 aprilie. Coordonatorii au dorit să discutăm și cu uh, comisarul uh, care se ocupă de activități bancare, Hill, în ceea ce privește uh, activitățile bancare și domnia sa și-a exprimat uh, dorința de a veni alături de noi pentru a ne vorbi despre rolul uh, băncilor în ceea ce privește Uh, clientelismul și înlesnirea unor avantaje fiscale. Este vorba aici despre niște audieri pe care le organizăm și cu reprezentanții băncilor. Uh, în ceea ce privește uh, doamna, prezența doamnei comisar, nu știm încă când va veni, fiindcă avem nevoie mai întâi de textul rapoartelor pe țară și cred că se va întâmpla acest lucru la jumătatea lunii aprilie. Mă scuzați, și când, uh, când când comisarul Hill va înainta acest raport pe țară și uh, trebuie să se întâmple acest lucru înainte de a veni alături de noi pentru a ne prezenta textul. Iar aici uh, și alte comisii sunt competente în Parlamentul European, ECON și jurii, de pildă, și vom putea să poate să facem o audiere comună sau să cooperăm, mă scuzați, cu celelalte comisii în momentul în care vom avea audierea domnului comisar și acest lucru nu va pune probleme. Celelalte audieri am uh, prevăzut de această dată, ceea ce nu s-a întâmplat la taxe 1, o întâlnire cu reprezentanții juri, jurisdicțiilor fiscale mai deosebite, să zicem așa. Și avem pe 14 martie o audiere cu guvernele Jerze și Gherneze locale și Jersey și Guernsey, și uh, comisia va avea o audiere publică și apoi pe 15 martie ne vom întâlni cu, cu reprezentanții Andorra, Liechtenstein și Monaco. Deci ar fi foarte bine să știm care sunt regulile ce se aplică în aceste țări și care sunt uh, recomandările OCD în cadrul planului de acțiune BEPS și să vedem dacă acesta se schimbă sau nu, sau schimbă sau nu schimbă statutul acestor țări în ceea ce privește impozitarea întreprinderilor. Coordonatorii au dorit să invită mai multe multinaționale. Ne-am uh, confruntat cu aceeași problemă ca în cadrul mandatului nostru anterior, și anume care vor fi criteriile pe baza cărora să invităm uh, corporații multinaționale, dat fiind că noi nu avem foarte multe foarte mult timp la dispoziție și asta pentru a avea și nu putem să invităm decât un număr limitat de întreprinderi pentru a avea, într-adevăr, timpul suficient pentru un schimb util, iar criteriile folosite de coordonator au fost, acel, a fost uh, acela de a invita întreprinderi care fac obiectul unor uh, proceduri uh, juridice, motive fiscale, lansate fie de Comisia Europeană sau, de, sau la nivelul statelor membre, ceea ce înseamnă că vom invita din nou unele corporații care au venit, care s-au mai întâlnit cu noi înainte și poate și unele noi. Am uh, invitat din nou compania Google, cu care ne-am mai întâlnit în cazul unei audieri, care a acceptat, Apple la fel și compania Fiat, care data trecută ne refuzase, dar și deocamdată nu ne-a răspuns, grupului IKEA, care a venit, s-a întâlnit cu noi prima dată, dar de atunci am primit informații noi și mulțumesc uh, verzilor în acest sens, fiindcă i-au solicitat un studiu universitar foarte interesant privind uh, grupul IKEA și structura sa deosebită și iată, în lumina acestor informații vrem să ne întâlnim din nou cu ei și au acceptat. Așteptăm răspunsul de la compania McDonald's, la grupul McDonald's, cu care ne-am întâlnit deja, dar de atunci dar de atunci Comisia Europeană a lansat o anchetă și Starbucks, care deocamdată ne-a refuzat. Dar lista aceasta nu este, rămâne deschisă. Dacă mai avem uh, noi sugestii, o vom completa. În ceea ce privește sectorul financiar și bancar s-a hotărât ca uh, în legătură cu Policy Department A să ca împreună cu acest departament de politici A să uh, se organizeze împreună cu secretariatul nostru un atelier care să prezinte rezultatele universitare în ceea ce privește rolul uh, sectorului financiar în ceea ce privește planificarea fiscală agresivă, iar acest atelier va fi urmat de către un schimb de păreri cu reprezentanții băncilor, uh, deci a unei instituții financiare, și spre deosebire de audierile cu sectorul bancar pe care le-am organizat în tax, la taxe 1, ne-am întâlnit de mai multe ori uh, cu BNP Paribas, cu Barclays, și și vrem să întrebăm băncile despre modul în care uh, oferă consiliere clienților în ceea ce privește o strategie financiară mai bună. La nivelul coordonatorilor am, um, um, am ajuns la niște nume de bănci, am hotărât care vor fi aceste bănci. Nu o să dau, nu o să dau nume acum, fiindcă dorim mai des să lansăm aceste invitații și, bineînțeles, dorim ca aceste bănci să, facă, să primească invitația în mod oficial înainte de a face publice numele lor. Nu aș vrea ca cine știe ce director de, de întreprindere sau de bancă să uh, a, să afle din presă că au fost invitați de către Parlamentul European. Este o chestiune de respect să primească mai întâi invitația în mod oficial, după care vom publica această listă. În ceea ce privește audierile, am prevăzut audieri, o audiere și la reuniunea coordonatorilor unde uh, vor fi prezenți și jurnaliștii și toți membrii vor fi prezenți la această reuniune a coordonatorilor, iar um, atunci vom putea avea o audiere publică în cadrul uh, unei reuniuni uh, ordinare a comisiei noastre. În ceea ce este delegațiile, vizitele în străinătate, am prevăzut două delegații, una în Cipru, 15 aprilie, și avem și un uh, proiect de program pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră. Și alta parte importantă la Washington, în săptămâna 16 mai, deci uh, după uh, duminica, duminica 15 mai și am dorit să ne întâlnim cu autoritățile americane de la trezorerie, să mergem la congresul american, să ne să, întâln, să ne întâlnim cu Comisia Fiscală a Senatului și cu Comisia omologă din uh, Camera Reprezentanților cam, și ar fi foarte bine să ne întâlnim cu toate aceste persoane și să discutăm cu ele. Este foarte important, mai ales în contextul în care SUA acum sunt în campanie electorală și acest subiect este unul dintre subiectele de dezbatere din uh, uh campania electorală pentru președinție și pentru Congresul American și pentru următorul plan de acțiune BEPS, erodarea bazei fiscale și a transferurilor uh, profiturilor, transferului profiturilor, este foarte important ca nu numai statele membre ale Uniunii Europene să aplice în uh, legislația internă de comandările făcute de OCDE, dar și ca partenerii noștri, cei mari noștri parteneri din lumea întreagă să facă același lucru pentru a nu fi noi într-o poziție defavorizată față de ei și principalul partener este SUA. Pe de altă parte, în același spirit de a, de a ne asocia cu cât mai mulți responsabili politici în ceea ce privește recomandările care ne-au fost făcute, care au fost făcute, am hotărât să organizăm trei reuniuni interparlamentare pe 18 aprilie, una cu reprezentanții celor 28 de parlamente naționale, unde se va discuta pachetul legislativ publicat de Comisia Europeană de uh, acum câteva săptămâni, pe care Pierre Moscovici l-a prezentat acum câteva zile și pe 2 mai la Paris, la OCDE, unde va avea loc o conferință organizată de OCDE și de Comisia Taxe 2, uh, o mare premieră, fiindcă acolo vor fi prezenți reprezentanții parlamentelor naționale și, de, și a celor aproape 80 de țări asociate de către OCDE la pregătirea BEPS, a planului de acțiune BEPS, erodarea bazei fiscale și a transferului profiturilor și apoi, asta pe 2, 2 mai va avea loc și apoi mai trebuie să stabilim data când va avea loc un proiect cu Comisia de Dezvoltare, Comisia DV, unde vom invita și acolo parlamentari din Uh, țări de dezvoltare și unde vom uh, discuta despre despre planificarea fiscală agresivă și um, daunele pe care le-a produs uh, aceasta în aceste țări. Iată că acum ne finalizăm aceste lucrări. Nu a fost deloc ușor din motive politice și din motive administrative în același timp, dar iată, finalizăm condițiile în care documentarea pe care n-am putut să o obținem decât incomplet până acum în cadrul mandatului nostru anterior este vorba despre uh, Code of Conduct Group. Aceste documente vor fi puse la dispoziția tuturor membrilor Comisiei Taxe 2 în mod uh, mult mai extins decât data trecută și mult mai ușor de accesat în, uh, în săli ale Parlamentului European și avem uh, și niște dispoziții practice asupra cărora trebuie să cădem la un acord uh, cu serviciile competente ale Parlamentului European, dar aceste documente sunt deja puse la dispoziția noastră de către Comisia Europeană. Coordonatorii s-au întâlnit uh, cu directorul general, noul director general al cu nod al Uh, Taxud și uh, la finalul acestei reuniuni s-a recapitulat lista de documente de care avem nevoie și trebuie să ni se confirme acest lucru în următoarele zile și anume că în afară de documentele pe care le avem deja, deja la dispoziție, această listă pe care am solicitat-o noi va putea să ni se furnizeze dacă nu se va întâmpla acest lucru, bineînțeles, vom face din nou presiuni pe lângă Comisie în acest sens, știind că ministrul olandez este președinte pentru șase luni al ECOFIN, domnul Eric Vibes, care va sosi uh, imediat, se ocupă deci de această chestiune de la Consiliu și putem pune întrebarea uh, care este poziția sa cu privire la accesul parlamentarilor la documentele Consiliului în general și în particular în ceea ce privește procesul verbal, procesele verbale ale secretariatului privind uh, reuniunile, ale reuniunilor uh, grupului de grupului deontologic Code of Conduct Group și sperăm că Consiliul se va da dovadă de mai multă deschidere decât până acum. Iată, stimați colegi, am făcut un scurt, o scurtă trecere în revista acestor decizii. Uh, Sven dorește să ia cuvântul. Merci pour uh, cet résumé. Vă mulțumesc pentru această, acest sumar cât se poate de succint, dar suficient de detaliat. Aș dori să le împărtășesc colegilor câte ceva în legătură cu reuniunea coordonatorilor. Am avut un schimb de opinii cu Comisia cu DG Comp, mai exact, și Please. And we, we... Vă rog. Am aflat așadar că Comisia dispune de resurse doar pentru a urmări câteva cazuri de ajutoare fiscale de stat. Și anum, acum, în urma hotărârilor pe marginea anumitor cauze, Comisia nu va, nu va face altceva decât să monitorizeze acele cauze care se aseamănă cu cele asupra cărora s-au pronunțat hotărâri. Din păcate, nu se pot face monitorizări sistematice, așa cum votaserăm noi la primul nostru raport, Tax 1. Noi considerăm că aceasta este o încălcare gravă a egalității în fața legii, a principiului egalității în fața legii, pentru că astfel unele companii vor trebui să plătească și altele se vor uh, uh, pomeni cu păstrarea acelor uh, avantaje incorrecte, injuste pe care le au obținut. Deci este incorrect ca, din motive de lipsă de resurse și personal, Comisia să nu asigure uh, principiul legalității în fața legii și să permită anumitor corporații din Europa să-și păstreze uh, avantajele fiscale dobândite ilicit. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate coleg. Într-adevăr, este un subiect foarte important acesta pe care l-ați împărtășit colegilor și sunt convins că și domnii raportori se vor referi la el. Îi urez bun venit și mulțumesc pentru prezența domnului Eric Zibel, domnului ministru, care este secretar de stat la Ministerul Finanțelor, se ocupă deci cu problemele fiscale în cadrul guvernului din țările de jos. Ne face plăcere să vă reîntâlnim, domnule ministru. Ne-am mai uh, întâlnit și acum câteva luni la Haga cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o una dintre delegațiile comisiei noastre tax în țara dumneavoastră, ca și în alte 5-6 țări europene. Ne interesează foarte mult să aflăm de la dumneavoastră care este programul președinției neerlandeze în cursul acestui semestru, un semestru deosebit de important din punctul de vedere al subiectelor asupra cărora noi ne aplecăm, în special în ce privește pachetul înaintat de Comisia Europeană în urma recomandărilor din BEPS Action Plan, din planul de acțiuni BEPS al OCDE. ne va interesa în aceeași măsură punctul de vedere al președinției neerlandeze cu privire la CCCTB, la baza fiscală consolidată comună a societăților, precum și în legătură cu măsurile de apropiere a normelor de fiscalitate pentru întreprinderi care sunt acum în curs de elaborare în cadrul Comisiei Europene. Ați putut constata că în aceste două domenii Comisia Tax 1 a prezentat o serie de recomandări și am dorit foarte mult să știm ce părere are președinția neerlandeză cu privire la aceste subiecte. Veți primi, desigur, întrebări și cu privire la cursul dat de țările de jos, independent de responsabilitățile pe care le-a asumat acum în fruntea Consiliului, pe care deci de jos înțeleg să le dea recomandărilor făcute de comisia noastră. Așadar, vă dau, cu, vă dau cuvântul pentru circa 10 minute, după care colegii vă vor adresa întrebări. Vor fi runde de circa 5 minute pentru întrebări și respectiv răspunsuri. Domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru invitația adresată în numele președinției Consiliului la acest schimb de opinii informal cu privire la aspecte fiscale. Sper să acceptați că, veți, că voi vorbi în limba engleză. Este obiceiul pe care îl avem în cadrul Eurogrupului și funcționează foarte bine. Vorbim despre companiile multinaționale și despre planificarea agresivă, planificarea fiscală agresivă, despre evaziunea fiscală. Sunt chestiuni care se află în fruntea agendei și pe plan european și pe plan internațional la OCDE. Continuăm uh, activitatea întreprinsă anterior de președinția luxemburgheză, care luptase, declarase război fraudei și evaziunii fiscale, precum și agresiunii, planificării fiscale agresive. Dorim ca aceste chestiuni să rămână în frunta uh, agendei ECOFIN și în, acest, uh, în aceste șase luni. În semestrul trecut am văzut că s-au realizat uh, niște activități, au încheiat anumite activități la nivelul OCDE și G20 și vrem acum să ne concentrăm pe follow-up-ul și punerea în aplicare, în special a concluziilor cu privire la BEPS de la OCDE, mai ales Consiliul este de acord că, acolo unde se poate, ar trebui să se acorde prioritate acestor elemente prin intermediul legislației cu caracter constrângător, legislație europeană. Comisia a prezentat, în urma apelului ce i s-a făcut, în luna ianuarie, un pachet privind uh, combaterea evaziunii fiscale, așa numitul ATAP, și pentru a structura activitatea în cadrul Consiliului, Președinția noastră a înaintat o foaie de parcurs pe șase luni, pe care sunt convins că ați văzut-o, în care sunt revăzute acțiuni concrete de combatere a evaziunii, a, a um, erodării bazei fiscale și a transferului profiturilor, așa cum o numim noi BEPS. Sunt măsuri pe termen scurt, altele pe termen mediu și unele pe termen lung. Această foaie de parcurs stabilește care sunt pașii de urmat pe marginea fiecăruia dintre dosarele aflate în prezent în discuție în cadrul Consiliului. Mai exact, vom încerca să obținem progrese cât mai rapid pe marginea unora dintre aceste dosare, de exemplu, directiva privind uh, uh, evaziunea fiscală și BEPS, uh, apoi DAC 4, reformarea codului de conduită pentru impozitarea întreprinderilor, și recentele discuții din Ecofin au demonstrat cât de dificil este de asumat decizii din, în acest domeniu în astfel de perioade complicate. S-a văzut în Ecofin o întreagă gamă de opinii de la un capăt al spectrului la celălalt. Trebuie să asigurăm venituri fiscale, dar în același timp să asigurăm că toate părțile Europei rămân atrăgătoare pentru investitori. Știți probabil că nu mă aflu astăzi în situația de a vă prezenta regimurile individuale ale statelor membre, nici măcar nu pot vorbi despre cel din țara mea. Pot însă face schimb de opinie cu privire la ceea ce facem și ce vom face în Consiliu până la sfârșitul președinției neerlandeze în acest domeniu. Mai întâi de toate, să parcurgem câteva priorități. Mai întâi, raportarea pe țară și DAC 4, directiva DAC 4. Președinția neerlandeză își propune să ajungă la un acord politic cât mai curând cu privire la politica privind schimbul automat de informații între autoritățile fiscale și în prezent depunem eforturi deosebite pentru atingerea acestui obiectiv. Și aici, în sală, cred că sunt oameni care petrec zile întregi pentru a se ajunge la un astfel de acord. Intenția noastră este de a înainta acest dosar Consiliul Ecofin din martie, în scopul de a ajunge deja la acea dată la un acord politic. Deci deja în luna martie și sperăm să și reușim. Așteptăm cu mult interes uh, și avizul Parlamentului European, opinia Parlamentului European. O altă chestiune reprezintă directiva privind combaterea evaziunii fiscale. Și aici avem o abordare similară, vrem să ajungem la un acord politic cât mai rapid pe marginea acestei directive, Analiza tehnică a început deja și se fac toate eforturile posibile pentru a se ajunge la un acord cât mai curând. Sperăm, din toată inima, să reușim chiar în cursul acestei președinții să atingem acest obiectiv, deci până la vară. Și apoi, încă un element important, directiva privind redevențele. Aici uh, continuăm discuțiile purtate deja cu privire la includerea unei clauze minime de impozitare și în această directivă, IRD. În ce privește grupul privind codul de conduită, continuăm reflectarea, refle, procesul de reflexie cu privire la viitorul acestui cod etic și în ce privește guvernanța și în alte puncte de vedere vrem ca uh, acest cod să fie mai transparent pe viitor și vrem să ținem seama de dorința exprimată la Consiliul Ecofin din decembrie de a se ajunge la un uh, echilibru corect între îmbunătățirea transparenței activității acestui grup privind codul de conduită și uh, menținerea caracterului uh, confidențial, discret al discuțiilor care se poartă în cadrul acestui grup. Deci trebuie să poți discuta în regim de discreție și, pe de altă parte, să asiguri și caracterul democratic. Vrem să asigurăm o transparență maximă, dar este în interesul tuturor și să ne asigurăm că discuții orientate spre rezultate se pot, uh, pot avea loc în cadrul grupului. Am pus de asemenea pe agenda președinției și problema fraudei de TVA. Poate că nu este printre prioritățile dumneavoastră, dar volumul TVA-ului este de câteva ori volumul taxei pe profit există oportunități de fraudare în materie de TVA nenumărate și cred că trebuie să le analizăm. Este una dintre prioritățile președinției noastre. Pe lângă măsurile tradiționale existente deja, cred că ar trebui să avem în vedere și măsuri mai inovatoare. Eu mă gândesc la analiza rețelelor de tranzacții, o măsură pe care noi am implementat-o în țările de jos și este una dintre favoritele mele, în care punem la oaltă cuno- toate cunoștințele cu privire la actualele rețele de fraudă, cu, folosindu-ne de date TVA la nivel european. Folosindu-ne în mod inteligent de aceste date, putem să ridicăm o parte din povara administrativă de pe umerii companiilor uh, de bună credință. De-al minte, să previ frauda de TVA chiar înainte, deci ca ea să aibă loc și am referit la M-am referit la această chestiune chiar în cadrul unei reuniuni ECOFIN, încercarea de a-i convinge pe colegii mei de utilitatea unei astfel de măsuri. Vom avea în vedere și alte măsuri antifraudă, poate chiar o serie de proiecte pilot pentru a vedea cum putem aborda problema aceasta a fraudei în materie de TVA. Președinția olandeză este deplin conștientă de nevoia de a înregistra progrese în domeniul fraudei uh, și evaziunii fiscale, precum și evitării plății impozitelor, este un domeniu în care s-a ajuns mai departe decât oricând din punctul meu de vedere și reiterez uh, hotărârea președinției noastre de a discuta despre dosarele privind impozitarea în cadrul ECOFIN în mod cuprinzător și eficient în încercarea de a ajunge la un consens pe marginea unei serii de dosare. Și în acest spirit aș dori să știu și punctele dumneavoastră de vedere astăzi. Merci, monsieur le ministre. Mulțumesc, domnule ministru. Vă referați la TVA Dar comisia noastră, Tax 2, nu are competență în materie de TVA. Comisia Econ însă a hotărât să-i uh, elaboreze un raport pe această temă și sunt convins că vă va asculta punctele de vedere cu mult interes. Și acum deschidem lista vorbitorilor. Așa cum spuneam, în mod tradițional în comisia noastră, ca și în majoritatea celorlalte comisii ale Parlamentului European, fiecare rundă de întrebări și răspunsuri durează circa 5 minute, de aceea voi ruga, îi voi ruga pe cei care vor interveni să aibă intervenții scurte pentru a permite și domnului ministru să răspundă. Voi începe cu cei doi coraportori, domnul Iebe Cofod din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului ministru mai întâi de toate îmi face o deosebită plăcere că ați venit în fața comisiei noastre și că, iată, avem ocazia să discutăm. În numele grupului S&D este, pot să spun că este limpede că suntem deosebit de interesați de ambițiile punctuale ale președinției neerlandeze în materie de măsuri în materie de impozitare, transparența de asemenea, de, de asemenea la care vă referați și dumneavoastră și caracterul echitabil Poate ne spuneți mai multe cu privire la calendarul pe care vi-l propuneați. Ați vorbit despre câteva ambiții pe care le aveți, însă poate ne spuneți și care este calendarul uh, pe care vi uh, l-ați stabilit. Acum, în legătură cu câteva chestiuni punctuale, după cum știți, uh, raportarea pentru fiecare țară din cadrul pachetului va trebui să se stabilească dacă acest proces va fi public și știu că președinția spunea că vrea să aștepte evaluarea comisiei. Am să vă întreb însă, dacă comisia vine cu evaluare pozitivă, ceea ce s-ar putea întâmpla, aș vrea să știu dacă veți face presiuni pentru ca această raportare pe fiecare țară să fie publică. Este o chestiune deosebit de importantă și pentru grupul nostru politic și pentru Parlament în general. Veți face presiuni în acest sens și cum? Apoi vă referați de asemenea la grupul privind codul deontologic. Mă bucur că ați făcut acest lucru, nevoia de reformă și în materie de transparență, dar și din punctul de vedere al mandatului acestui grup, așa încât el să poată să conducă, într-adevăr, lucrările pe care le are de condus. Am auzit că în Consiliu s-a discutat deja în detaliu despre acest subiect și dacă ne puteți oferi mai multe detalii, s-au luat decizii sunt în curs aceste decizii cu privire la grupul privind codul de conduită care să facă mai eficiente, dar și mai transparente activitățile acestuia și dacă da, care sunt măsurile pe care le veți lua. Spun asta și pentru că mă gândesc la istoria țărilor de jos. Știu bine că se întâmplă o serie de lucruri. mă uit că sunt lucruri care s-au întâmplat încă din 2005 sau din 2009. Țara dumneavoastră s-a tot opus anumitor măsuri care s-au luat împotriva planificării fiscale agresive. De aceea aș dori foarte mult să ne dați câteva detalii despre acest uh, grup uh, privind codul deontologic. Mulțumesc, domnul ministru. Raportarea pentru fiecare țară și versiunea publică a rapoartelor respective, la acesta se referea, din câte am înțeles, uh, întrebarea dumneavoastră. Da, poziția guvernului meu este că așteptăm mai întâi evaluarea de impact. Cred că există multă cerere la, din partea publicului pentru caracterul public al acestei raportări pe fiecare țară. Poate se dorește a se merge cam prea departe. Președinția vrea să ajungem la un consens, dar fără să țină neapărat partea uneia sau alteia dintre părți. Însă e limpede că țările de jos ca țară, dacă va exista o evaluare de impact pozitivă, vor fi în favoarea unei astfel de măsuri. Iar rolul președinției nu este acela de a uh, ține o parte sau alta. Vrem să asigurăm un echilibru, un consens și împreună cu colegii încercăm să ajungem la un acord și muncim pentru asta 24 de ore din 24. Asta vom face și în acest caz. Însă ținând seama de calendar, pentru că a fost și aceasta una dintre întrebările dumneavoastră, chiar de fapt la începutul intervenției, deci, ținând seama de calendar, e greu de crezut că vom reuși să ajungem la o concluzie pe această temă încă în cursul președinției neerlandeze. Vom începe discuțiile, dar va trebui să așteptăm întâi evaluarea de impact din partea Comisiei. Sunt de acord cu dumneavoastră că s-ar putea să fie și o evaluare pozitivă, nu este cu totul exclus. Sunt de acord cu această evaluare pe care o făceați dumneavoastră. Referitor la grupul privind codul deontologic. Aici sunt mai multe aspecte. Mai întâi, o discuție privitoare la mandatul acestui grup. Nu e limpede încă încotro va duce acest proces, ca să fiu sincer. Dar lucrăm și sperăm să obținem și progrese Iar în ceea ce privește transparența, un subiect mult mai atrăgător în legătură cu acest cod deontologic și grupul care se ocupă de el. Ne dorim cu toții rezultate mai concrete ale activității acestui grup. Pentru asta e necesar să Există însă și un acces la documente sporit. Toate acestea trebuie făcute, însă nu s-au făcut încă. Și vorbind în numele Consiliului, nu pot să trag concluzii acolo unde ele nu sunt deocamdată. Dar în toate aceste domenii suntem angajați de plin în a înregistra progrese. Merci bien. Euh, Mulțumesc foarte mult! Și în legătură cu acest ultim subiect despre care vorbeați, domnule ministru, subiectul este foarte important pentru Comisia Tax și ne-a surprins întrucâtva să constatăm până acum că documentele de lucru ale grupului privind codul de conduită pe care ni l-a transmis Comisia Europeană au fost în anumite cazuri cenzurate atunci când proveneau din partea anumitor state membre care refuzaseră ca documentele lor de lucru să fie făcute publice. Um, o jumătate dintre statele membre refuzaseră acest lucru, cealaltă jumătate acceptaseră, țările de jos însă refuzaseră și e păcat pentru că ai senzația că te ascunzi în timp ce alte state membre joacă într-un, uh, pe o scenă de plină transparență. Cred că ar trebui să facem tot ce se poate pentru ca cât mai curând să ajungem la o situație de deplină transparență. Domnul Mihai Toihor, al doilea nostru co-raportor. Ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, că vă aflați astăzi aici alături de noi. Pe noi ne interesează foarte mult ca pe timpul președinției neerlandeze a Consiliului să înregistrăm progrese în aceste domenii. Știți că există o majoritate mare în Parlament, avem acel raport a, a, care a fost votat cu o mare majoritate al Comisiei Tax 1, și atunci avem o întrebare pentru dumneavoastră. Ce fel de proiecte aveți pe viitor astfel încât să existe un cadru legislativ obligatoriu în Uniunea Europeană? pentru că acesta este un punct central al Tax 1, o combinație a unor sisteme, a 28 de sisteme de impozitare duce la tot felul de lacune și de aceea e nevoie de acțiune la nivel internațional, pentru că multe concerne internaționale se folosesc de aceste viduri astfel încât să abuzeze sistemul. Avem uh, sentimentul că președinția neerlandeză e pregătită să acționeze. Există semnale și în ceea ce privește un regulament obligatoriu, în ceea ce privește uh, acel regim fiscal favorabil pentru brevete, dar acolo lucrurile nu sunt foarte clare. Ce se va întâmpla? Ne-ați putea da mai multe informații, pentru că și pentru noi acest punct este unul foarte important. Și o a doua întrebare, cum doriți să evitați următoarea situație pe viitor, Uh, profiturile din Uniunea Europeană să fie transferate mai departe spre locuri în care nu există impozitare sau există o impozitare foarte scăzută, și anume în acele paradisuri fiscale. Am tot văzut în ultimul timp în presă, un raport, cred că Google cam 11 miliarde de euro după ceea ce au spus ei, au transferat această sumă în insulele Bermude. Uh, care sunt propunerile pe care le face președinția neerlandeză astfel încât să se evite pe viitor asemenea modele. Mulțumesc! Monsieur ministru. Mulțumim, domnule ministru. Um, Let me first respond. Permiteți-mi întâi să răspund la îngrijorările vecinului meu, care spunea că unele țări nu au dat toate informațiile în trecut. Cred că există niște diferențe în ceea ce privește codul de conduită și schimbul de informație între ce se întâmplă în trecut și în viitor. În trecut existau aranjamente făcute pe bază de confidențialitate. Aceste aranjamente trebuiau să fie respectate, însă cred că în același timp suntem obligați să ne asigurăm că pe viitor va exista un mai mare grad de transparență. Și e ceva pe ce președinția neerlandeză și-a luat angajamente. Pentru că noi, ca țară, și mă refer aici la țările de jos, noi ne-am dorit să respectăm acordurile pe care le-am făcut în ceea ce privește confidențialitatea. În țara mea, în guvern, dar și în Parlament, există o dorință clară de a avea mai multă transparență, a fi mai transparenți. Ce e un uh, proces uh, care circulă în ambele sensuri. Domnule Toirer, spuneați că aveți anumite, ați auzit anumite lucruri, cum că regimul fiscal favorabil pentru brevete nu ar fi partea pachetului. Mă întreb la ce vă referiți. Da, am primit asemenea mesaje, semnale, și anume că nu va exista legislație obligatorie la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește un regim favorabil pentru brevete și inovație. Eu nu am auzit așa ceva, dar eu știu că am făcut deja progrese în ceea ce privește regimul fiscal pentru brevete. Țările sunt obligate să își schimbe acum regimurile fiscale pentru brevete astfel încât să se alinieze noilor practici europene și deja foarte multe state membre fac acest lucru, trebuie să o facă în acest an. Deja se întâmplă foarte multe, foarte multe țări trebuie să-și schimbe regimul fiscal privind brevetele. Așa că nu știu de unde vin aceste îngrijorări, pentru că e unul dintre domeniile în care am înregistrat multe progrese în acest moment profiturile care sunt uh, trimise din Uniunea Europeană spre paradisuri fiscale. E clar că dacă există o evaziune fiscală licită, atunci trebuie să venim cu niște măsuri anti-abuz. O parte din aceste măsuri se află în pachet, în pachetul pe care Comisia le-a prezentat. Există măsuri care lucrează exact în acest domeniu. În trecutul recent am adoptat un număr de măsuri astfel încât să ne asigurăm că profiturile nu sunt uh, transmise mai departe, astfel încât să fie evitată fiscalitatea. Îmi cer scuze, domnule președinte, aș mai avea o întrebare să văd dacă am înțeles bine. V-am înțeles bine, domnule când spuneați că sprijiniți o propunere a Comisiei Europene pentru legislație la nivel european în ceea ce privește um, inovarea, pachetul privind inovațiile. Am înțeles bine? Anul trecut am adoptat atât în cadrul grupului privind codul, cât și în cadrul OCDE un, o cale prin care să fie reformate regimurile fiscale pentru brevete. Și foarte multe țări fac deja acest lucru. Eu cred că dumneavoastră vorbiți despre o directivă să aranjăm ceva ce deja s-a rezolvat. Da, într-adevăr, brevetele erau o problemă, dar acum această problemă a fost rezolvată. Deci răspunsul este da, sau există o neînțelegere. Bine. Vom aprofunda această chestiune. Dépasser les slots pour les deux rapporteurs. Je... Bun. Uh, acum uh, dau, cuvânt, acum dau cuvântul de la PP, doamnei Danuta Hübner. Uh, uh, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici și vă mulțumesc dacă am înțeles corect, ați spus că președinția neerlandeză nu își dorește doar să existe o legislație cu caracter constrângător ca să fie adoptată cât de repede, dar și că înțelegeți foarte bine că trebuie să se înregistreze progrese și pe uh, legislația cu caracter neconstrângător și există două pachete um, pentru comisie, două comunicări care sunt soft law. Una are de-a face cu fiscalitatea externă, o strategie în care comisia vorbește de criterii de care trebuie să se țină cont atunci când se evaluează dacă o țară se aliniază sau nu se aliniază cu standardele în ceea ce privește buna guvernanță în domeniul fiscalității. Sunt măsuri care trebuie să fie luate împotriva țărilor care nu um, se alinează criteriilor. Sunt menționate acolo asemenea măsuri și de aceea aș dori să știu dacă Consiliul își dorește să meargă mai departe sau nu. O a doua întrebare are de-a face cu stabilirea permanentă a statutului o, sau o, ev, o evitare artificială a acestui statut permanent. OCDE-ul a propus schimbări la articolul 5 din Convenția privind uh, fiscalitatea, tocmai astfel încât să nu existe această um, evitare artificială în ceea ce privește sediul. Și există propuneri clare în articolul 5 modificat al Convenției. Comisia, în recomandările sale din ianuarie, a decis să încurajeze statele membre să pună în aplicare și să se folosească de dispozițiile din articolul 5 în uh, acordurile pe care le negociază cu statele individuale. În acest fel, Comisia speră să rezolve această evitare artificială a sediului permanent. Dar apoi, la sfârșitul lunii noiembrie, am avut poziția Consiliului, sub timpul președinției luxemburgheze, un uh, document al președinției în care abordarea era mai degrabă diferită, tot pe această problemă. Președinția luxemburgheză propunea să se includă în această directivă din pachetul antivaziune nu doar acest aspect legat de acordurile cu statele membre, ci și uh, părțile negative. Ce va face președinția neerlandeză acum? Veți merge pe propunerea comisiei sau veți vorbi cu președ... sau pe actul propus de președinția luxemburgheză? Era un act uh, consolidat în ceea ce privește CCCTB-ul. Mulțumim, domnule ministru, aveți cuvântul. În ceea ce privește acest sediu permanent, din câte am înțeles eu, OCD-ul a făcut o recomandare. Comisia a transformat aceasta într-o a doua recomandare, va fi o parte a pachetului. Muncim asupra acestui aspect și dacă mm, se va încheia cu succes, vor exista și concluzii ale Consiliului pe aceste documente, dar care vor fi, e greu de dezvăluit acum, pentru că încă nu există, dar e o parte a pachetului pe care o prelucrăm. Din păcate, trebuie să vă spun, doamnă Hübner, că nu am înțeles prima întrebare pe care mi-ați adresat-o. Îmi pare rău. dacă aveți angajamente în ceea ce privește și legislația soft de care vă puteți folosi. Și mă gândeam ca exemplu la comunicările Comisiei, un pachet din ianuarie în ceea ce privește strategia privind fiscalitatea externă. Există criterii în această comunicare a Comisiei, criterii de care trebuie să se țină cont atunci când se evaluează dacă un stat terț, un, un stat terț se aliniază sau nu uh, cu buna guvernanță în ceea ce privește fiscalitatea și criterii în ceea ce privește jurisdicții non-cooperative. Dar apoi criteriile se opresc și nu se propun mai departe niciun fel de măsuri. Ce se întâmplă când criteriile nu sunt îndeplinite? Consiliul va merge mai departe sau credeți că ne putem opri aici? Avem criteriile și apoi se poate întâmpla orice. Comisia a dezvoltat propuneri în ceea ce privere, privește clauze de bună guvernare în toate acordurile între Uniunea Europeană și state terțe și dezvoltă de asemenea o abordare comună a Uniunii Europene pentru a evalua aceste state terțe, să crească legătura între asistența UE în alte țări și nivelul de bună guvernanță din statele terțe. Măsuri destul de drastice există în acest sens. și ne așteptăm să existe și niște concluzii ale Consiliului și o posibilă urmare, ceva pentru grupul privind codul de conduită. Merci beaucoup, Monsieur Hugues Bayet. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Bayet, din partea SD. Président, euh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezență, domnule ministru. Aș dori eh, să revin la directiva combaterii evaziunii fiscale. Aici sunt. Uh, la Consiliu, unele state membre, am aflat noi, eh, doar un text cu măsurile ce decurg direct eh, din eh, BEPS în contextul în care domnul comisar Moscovici a introdus în text unele măsuri care vizează baza fiscală consolidată. Este vorba despre impunerea la ieșire, care nu există în toate statele membre, și regula generală anti-abuz, și altele, aceste măsuri, dacă nu se regăsesc în text, după părerea mea și nu numai, atunci impactul va fi foarte redus în Uniunea Europeană a directive și aceste document. Uh, spuneți-ne cum stau lucrurile, sunteți dezbinați în continuare, se încearcă găsirea unui acord la nivelul tuturor statelor membre pentru a exista toate aceste elemente într-un bloc și în același timp ne spuneți că se înregistrează progres cu statele membre în ceea ce privește ceea ce privește regimul fiscal favorabil pentru brevete și sediul uh, fiscal. Întrebarea este dacă veți avea o definiție comună pentru toată lumea și uh, acum o chestiune care este legată de țara dumneavoastră. Nu o să revin la CCTB, fiindcă uh, după, dar știm toții, fiindcă după scandalul LuxLeaks, Uh, taxa pe tranzacțiile financiare este o chestiune importantă, iar țara dumneavoastră nu dorește să se alăture altor state membre să colaboreze și, uh, bineînțeles, atunci nu vom înregistra mare progres. E foarte clar. De ce nu doriți să participați cu celelalte țări privind uh, TTF-ul? Mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul. Um, Mr. Bayet, I... Domnule Bayet, nu sunt puțin confuz în ceea ce privește întrebările dumneavoastră. Într-o propoziție vorbeați despre CCCTB, clauza de schimb, apoi uh, regimul fiscal pentru brevete. Uh, și apoi taxa pe tranzacții financiare. Aceste dosare sunt în lucru și am spus deja că președinția neerlandeză își dorește să existe un uh, acord pe acestea în ceea ce privește clauza switchover care face parte din pachetul privind taxa pe tranzacții. E ceva ce se discută foarte mult în grupurile de lucru și și în cadrul ECOFIN. CCCTB nu e acum în lucru, nu există nicio propunere a Comisiei în acest sens deocamdată, probabil vom avea una la toamnă, adică după încheierea președinției neerlandeze. Și e imposibil pentru mine să am o opinie, nu, din, nu nici din partea președinției, dar nici ca reprezentant al statului meu. Nu pot să vă spun ceva despre ceva ce încă nu există. Așa că nu sunt foarte clare întrebările dumneavoastră. Angajament complet avem pentru pachetul antievaziune. Încercăm să facem ceva, să încercăm să redactăm acum concluziile Consiliului, lucrăm din greu pe acestea. Și la, da, e adevărat că cele de jos ca stat nu fac parte din grupul care discută taxa pe tranzacții financiare. E clar, însă acest lucru nu oprește pe nimeni din a face ceva în acest domeniu. Nimeni nu trebuie să îi aștepte pe cei din țările de jos sau să aștepte pre- președinția pentru a acționa în acest domeniu, așa că nu văd unde este problema. <laughs> Întrebarea era de ce. Oh. La question est très simple. Est Întrebarea e foarte simplă. Lucrați cumva la o definiție comună cu privire la aceste sedii permanente, a prețurilor de transfer, de exemplu? Noastră spuneți că lucrați la asta, da, dar aveți în vedere o definiție comună, pentru că până un alt așa ceva nu se regăsește în text. Aceasta era prima întrebare și a doua întrebare la care n-ați răspuns. De ce nu vor țările de jos să participe la taxa privind tranzacțiile financiare? De ce nu vreți să participați? De ce nu vreți să lucrați la asta? Nu știu cu ce ajută dacă nu știți de dacă, de ce vreți să știți dacă preș... de ce țara de la președinție nu e în acest grup privind taxa pe tranzacții financiare? Sunt două motive. Noi credem că e rău pentru fondurile noastre de pensii. Avem de 1 și jumătate până la 2 ori VNB-ul în uh, fonduri de pensii și dacă e ceva ce afectează negativ pensiile, banii vârstnicilor, atunci credem că nu e o idee bună și un al doilea argument are de-a face cu taxa bancară pe care am introdus-o în țările de jos și de aceea nu ne dorim să ne implicăm pe aceste taxe pe tranzacții financiare din aceste motive. Mulțumim acum din partea ECER domnul Pirco Ronan Lernan. Thank you, Chair. Minister, Doamna, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, a fost o plăcere să auzim ce ați vrut să ne, spune, ce ați avut să ne spuneți despre fiscalitate. Răspunsurile dumneavoastră, cel puțin până acum, aduc lumină pe aceste chestiuni foarte complicate și de aceea vă mulțumesc. Eu am un um, exemplu special de evitare a plătirii taxelor cu dimensiune transfrontalieră. Caruna e cea mai mare companie din Finlanda care se ocupă cu transmiterea de electricitate. În 2014 a făcut un profit de 50 de milioane de euro în Finlanda și a plătit o taxă de 1,6% adică 800 de mii de euro, ca să vă spun exact. V-ați putea întreba cum s-a putut întâmpla așa ceva. Relativ simplu. Compania aceasta a a avut împrumuturi intragrup de milioane pentru țările de jos, astfel încât au fost erodate veniturile companiei în Finlanda. În ceea ce privește acest caz finlandez, aș avea o întrebare. Ce va face președinția neerlandeză să evite astfel de exemple de evitare a, plă- a plății impozitelor și să nu se mai întâmple un caz ca una încă o dată? Apoi, propunerile Comisiei. Ce credeți prin ele? Această formă de planificare agresivă a fiscalității va deveni mai dificilă pe viitor? Prin toate acestea, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Uh, comments on... Nu o să comentez situația unor companii individual pe care le cunosc, dar în general vreau să vă spun că dacă un stat membru iese de părere că profitul profiturile părăsesc țara, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, atunci ei trebuie să impoziteze aceste profituri și să folosească măsurile antiabuz existente. Și această responsabilitate îi revine statului membru să hotărească ce procent din profit uh, trebuie să rămână în țară și trebuie impozitat acolo. Iar aici Consiliul și Comisia și probabil că și dumneavoastră sunteți de acord că uh, trebuie să se impoziteze profitul acolo unde se creează valoare și dacă se creează valoare în Finlanda, atunci profitul trebuie să fie impozitat în Finlanda și asta nu are nicio legătură cu uh, vreo altă țară, nici cu Olanda, nici cu uh, orice altă țară unde se transferă profiturile. Deci Finlanda are datoria să impoziteze profitul acolo și agenția agenția de impozitare finlandeză hotărăște care este proiectul de impozitare. Cum să se preîntâmpine așa ceva? În general, cred că problema care ne confruntăm uh, o reprezintă sistemele diferite de la un stat membru la altul și ce trebuie să facem noi aici este să rezolvăm aceste diferențe și să folosim tot soiul, să instituim tot soiul de măsuri pentru a ne asigura că lucruri uh, neintenționate ca acestea să zicem că dacă nu cunosc cazul mai bine, nu se întâmplă. Iar asta, exact asta facem. În întregul, uh, uh, toate prioritățile noastre în domeniul fiscal au, ca, au acest obiectiv de a, de a ne asigura că impozitele se plătesc acolo unde se creează valoare, fiindcă acesta este principiul călăuzitor și asta trebuie să se întâmple. Uh, părerile pot fi diferite între ceea ce privește chestiunile fiscale, dar toată lumea este de acord asupra acestui lucru, că trebuie să se plătească impozite acolo unde se creează valoare. Și tot ce facem noi are, ca, are acest scop. Acum, nu știu dacă vă ajut acest lucru, dar pentru că nu cunosc situația în amănunt, ar putea să fie de ajutor faptul că o parte a pachetului înaintat de comisie se referă la limitările reducerilor uh, ratei dobânzilor, uh, deducerii acestora. Deci acesta pentru a se plăti impozitul acolo unde se creează valoarea, dar aș fi um, înclinat să vă răspund da, cu toate că nu cunosc detaliile acestui caz. Doamna Marisa Matias are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru, vă urez bun venit. Aș dori să vă pun două întrebări. În primul rând, este vorba cu Uh, grupul uh, de lucru deontologic al uh, Consiliului. Aici sunt foarte aproape de dumneavoastră, nu se putea mai aproape. În primul rând, deci acest grup de lucru deontologic al Consiliului în ceea ce privește impozitarea companiilor și, din câte știm noi, în recent s-a adoptat în luna februarie Um, mandatul acestui grup uh, fără să se țină cont de plățile exterioare, un subiect care fusese acceptat în cadrul uh, președinției luxemburgheze. Aceasta lipsea acum. Iar uh, asta s-a întâmplat tocmai în toamnă. De ce aceste plăți au rămas acum pe din afară în cadrul președinției olandeze? De ce au fost lăsate de izberiște? și, și asta în contextul în care Olanda este recunoscută ca ușa pe care ies bani din Uniunea Europeană, uh, poate datorită legislației noastre fiscale, deci uh, banii ies din uh, Uniunea Europeană fără să fie impozitați cum trebuie. Apoi, în ceea ce privește diversele regimuri care există, fiscale care există în țările Uniunii Europene, de asta, bineînțeles, nu vreți să vorbiți despre acest lucru, dar dacă nu ar exista regimuri diferite în țările Uniunii Europene, noi nu am mai fi aici și uh, Olanda este un paradis fiscal. Sunt mii de companii în lumea întreagă care își desfășoară activitatea economică într-o anumită țară, dar plătesc impozite în uh, Olanda, unde n-au decât, o să zicem, o căsuță uh, poștală. Știu foarte bine despre ce vorbesc, fiindcă majoritatea uh, foarte multe companii din Portugalia au acest sistem de căsuță poștală în Olanda. Asta înseamnă că Uh, bineînțeles, banii trebuie plătiți în uh, țara unde se realizează activitatea economică, unde se face valoare și în acest caz uh, um, profitul este transferant în alte țări, în țara dumneavoastră. Dumneavoastră vorbiți despre concurență fiscală, eu vorbesc despre dumping fiscal mai degrabă, fiindcă în, în, la mine în țară, minister, Ministerul de Finanțe olandez vorbește despre finanțele publice și ne dă lecții, dar uh, Uh, dar uh, asta <laughs> pentru că Ministerul Finanțelor Olandeză are foarte mulți bani din impozite care nu le corespund, care, care nu le se cuvin. Deci este vorba de o anumit sentiment de răspundere. Dacă se va generaliza această situație, noi vom avea un proces multilateral de dumping fiscal care duce Uh, la incapacitatea statului de a funcționa la nivel social. Și vreau să vă, vreau să vă, să vă întreb un lucru foarte simplu. Uh, spuneți că nu veți să vă dați cu părerea, dar credeți că e normal să existe uh, state ca statul dumneavoastră care care, care, și, care primesc bani ce nu este se cuvin și, și deci credeți că ar trebui să existe un proces în ceea ce privește funcțiile statele în toate, în ceea ce privește uh, competențele statului în toate țările europene, inclusiv la dumneavoastră în țară. Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Intervenție. Mulțumesc pentru întrebare. M-ați întrebat de ce uh, plățile ex, externe, outbound payments, nu au fost, uh, nu, nu se regăsesc în uh, grupul de lucru. Acestea se găsesc în uh, pachetul de lucru pe 2015 și uh, a grupului, acestui grup și în, uh, în foaia de parcurs a președinției, care unde se spune că vor începe în primăvara acestui an. Deci, în continuare, aceste plăți există, nu au fost scoase de, din discuție. Și acum, apoi m-ați întrebat despre sistemul de impozitare olandez. Și chiar dacă nu sunt aici să vorbesc despre acest lucru, întrebarea dumneavoastră este totuși una gravă și aș dori să uh, vă răspund în cadrul Uniunii Europene. Noi uh, am ajuns la un acord că există o scutire de participare și uh, nu se taxează la sursă privind rata de dobânzii și dreptul de autor și Facem asta pentru a permite pieței interne și pentru ca uh, pentru ca filialele unei companii internaționale să aibă să fie pe picior de egalitate cu companiile locale. Asta pentru a avea un teren echitabil și am fost cu toții de acord în Uniunea Europeană. Iar uh, în Olanda și în alte țări, noi aplicăm același principiu și atât, nimic altceva, același principiu în toată lumea. Fiindcă pia, uh, piața noastră internă într-o țară mică, iată dacă nu avem o țară mică, dacă am făcut doi pași amici din țară, deci piața noastră internă nu este neapărat a Uniunii Europene, ci a, și la nivel internațional, asta din secolul XVII. Aceste mecanisme despre care vorbiți dumneavoastră există din secolul XVII și în același timp uh, doamna Matia, sunt de acord cu dumneavoastră că unele dintre aceste sisteme pe care le-am adoptat cu toții în Uniunea Europeană, nu numai eu, și care sunt există în lumea întreagă, pot fi folosite pentru evaziune fiscală. Pentru, pentru a face evaziune fiscală se poate face acest lucru, dar nu este adevărat că dacă banii trec prin Olanda, că uh, noi, uh, noi păstrăm uh, impozitele noi avem acest principiu pe care îl sacrosant, dacă nu avem plus valoare, nu, avem, nu, nu impozităm. Deci, taxele portughezilor nu ajung în Olanda și vă spun și noastră ce am spus mai devreme, dacă Portugalia consideră că aceste taxe, aceste impozite îi aparțin Portugalii, fiindcă plus valoarea este portugheză, atunci, atunci țara dumneavoastră poate să, să strângă aceste impozite. Noi nu ne opunem, fiindcă aceste impozite nu sunt ale noastre și, și țara unde, unde ajung impozitele s-ar putea să obiecteze sau nu, dar nu este treaba noastră, este treaba portughezilor să impoziteze aceste profituri. Mulțumesc foarte mult! Haideți să nu zăbovim prea mult asupra acestui punct. I-am lăsat domnului ministru două minute în plus, fiindcă subiectul era foarte interesant și doamna uh, uh Matia, sunteți la putere acum în Portugalia? Deci, deci ar trebui să faceți unele recomandări Ministrului de, Fenințe, de Finanțe. Și acum dau cuvântul domnului Ernest Urtasun din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări uh, scurte pentru domnul ministru în ceea ce privește uh, regulile pentru toate statele membre hotărârile fiscale, totuși deciziile fiscale nu pot fi folosite de toate statele membre. Și avem uh, decizia Comisiei privind Starbucks, uh, care a fost, uh, asupra care s-a făcut apel și, după cum știți, unii dintre membrii acestei comisii nu salută această, această hotărâre și um, vreau să-mi spuneți ce părere aveți uh, despre această decizie, dacă este constructivă ceea ce privește evitarea plății impozitelor în Uniunea Europeană. Și cealaltă întrebare pe care vreau să vă adresez se referă la raportul privind IKEA pe care l-a publicat grupul meu. Uh, acum câteva zile. Bineînțeles, miezul acestui raport pe care îl cunoașteți eh, reprezintă lipsa de, eh, de informații publice eh, și, și neconcordanța, de hibride și așa mai departe, ehm, dispozitivele hibride și așa mai departe. Și vreau să vă întreb, bineînțeles, există riscul ca propunerea să fie scindată și unele chestiuni să fie lăsate de, deoparte. Dumneavoastră vă puteți angaja ca președinție că vă veți ocupa de acest lucru pentru ca acest pachet să nu fie, să nu fie scindat, să, să, să rămână așa cum este acum. Nu ne ați dat informații clare până acum. Și apoi, în ceea ce privește uh, taxarea minimă privind uh, rata dobânzilor pe care o discutați la uh, ora actuală privind uh, această directivă. Și uh, aceasta și în ceea ce privește re, re, taxarea rede, taxarea redevențelor, aveți o un procent de 5% față de taxa pe venitul corporațiilor de 20% și aș vrea să știu, domnule președinte, dacă ne putem confirma că uh, dumneavoastră ați propus o un impozit minim de 10% privind redevențele și dacă așa stau lucrurile, de ce ați propus uh, o, un procent atât de scăzut și cum puteți justifica propunerea de a extinde uh, rata minimă pentru brevete și inovație și care este părerea dumneavoastră aici, fiindcă noi avem unele îndoieli uh, la comisia noastră că uh, Uh, dat fiind uh, regimul Olandei privind uh, regimul fiscal pentru brevete, că se va face ceea ce trebuie. Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul acum domnului ministru. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare și da, într-adevăr am hotărât să um, facem recurs la decizia Comisiei privind Starbucks și aici revin la ce am spus mai devreme și anume că noi considerăm că ar trebui să se impozite profitul acolo unde se face valoare. Și dacă este ceva ce nu funcționează în sistemul olandez, noi suntem gata să corectăm lucrurile, dar în acest caz uh, decizia comisiei ne-a obligat uh, să impozităm uh, profituri nu acolo unde se făcea valoarea, se crea valoare și în decizia sa comisia a folosit uh, un criteriu nou inventat de ea în ceea ce privește calcularea profitelor, profitului, care nu uh, oglindește uh, cadrul reglementativ al OCDE. Pe noi ne mulțumește acest cadru. Cadrul BEPS era foarte clar. Uh, Cadrul uh, BEPS era foarte detaliat și, și din punct de vedere tehnic, noi suntem angajați să adoptăm uh, pachetul OCD beps privind prețurile de transfer, care era subiectul în discuție și am hotărât să facem acest lucru. Guvernul olandez uh, a acceptat propunerea OCD, propunerea BEPS a OCD care va clarifica lucrurile pentru toată lumea și uh, va crea un sistem omogen în întreaga, în întreaga lume. Apoi decizia Comisiei a, a nu a uh, coincis cu, nu a mers în această direcție. Deci rezultatul OCD, după părerea noastră, a fost încălcat prin intermediul acestei decizii. Astfel încât noi am hotărât să să avem o certitudine în ceea ce privește acțiunile de urmat. Dacă OCDE uh, spune așa se face și Comisia spune nu faceți altfel, atunci se creează incertitudine, un nivel de incertitudine care este uh, nesustenabil. Apoi, a doua întrebare a fost dacă uh, Consiliul va scinda această propunere și uh, așa nume propunerea antievaziune. Și o să vă răspund foarte succint. Pachetul antievaziune. Dar uh, trebuie să vă răspund. O să începem cu, o să începem cu pachetul unic uh, și încercăm să-l ducem așa până la sfârșit, fără să-l scindem. Dar, până la urmă, e mai bine să avem ceva decât nimic. Și noi dorim să menținem pachetul unitar cât mai mult, cu putință. Pot să mă opresc aici? Yeah, well, there's, a, there's, there's two ways to answer this. Is, is, is first of all what's happening with innovation. Apoi, în ceea ce privește cutiile de inovație și directiva privind rata dobânzii și redevențele și, uh, și cu rata minimă eficientă de impozitare. Eu am spus în prezentare că acesta este un domeniu unde inițial părerile erau împărțite și acum încercăm să ajungem la oarecare părere, uh, ne, părere uniformă. Mulțumesc, Laura Agea de la ESDD. Si, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnule ministru. Eu cred că dumneavoastră ați venit în fața comisiei noastre să vă faceți harakiri pur și simplu. Și aproape mă bucur măcar de această dată, că pe marginea anumitor poziții există unele puncte de vedere comune. Aveți un uh, program foarte ambițios, din două motive. Mai întâi ținând seama de calendar, termenele sunt foarte scurte. Și apoi și pentru că pozițiile statelor membre e foarte greu să le împăcați, atât sunt de diferite între ele. Și aș dori să exprim bucuria că tocmai țările de jos sunt țările care vor uh, orienta aceste negocieri, pentru că dumneavoastră v-ați ocupat de optimizare fiscală din care ați făcut pur și simplu o sursă de atragere a capitalului. O anchetă a arătat, dacă nu mă înșel, că există peste 12.000 de companii înregistrate în căsuțe poștale olandeze, care reprezintă circa 4 miliarde de euro. Deci, așa cum s-a arătat și colega din Portugalia, e un subiect care nu trebuie subestimat. Nici o altă țară din lume nu are o uh, sumă atât de mare, o, o valoare de capital atât de mare pentru companii în căsuțe poștale și dintre aceste 12 de companii cu sediul în căsuțe poștale, 80 sunt uh, unele dintre cele mai mari întreprinderi din lume și cred că nici asta nu trebuie să trecem cu vederea. Sigur, asta nu mă miră, pentru că, pe de-o parte, dumneavoastră impuneți uh, statelor membre rigoarea bugetelor, austeritate, dar, în același timp, faceți pentru uh, multinaționale, pentru bănci și pentru uh, instituțiile financiare, tot felul de avantaje de natură fiscală. Așadar, în calitatea mea de coordonatoare în Comisia pentru Ocupare, văd care sunt rezultatele superbe ale deciziilor economice pe care dumneavoastră le luați. Și apoi uh, se referea un coleg la hotărârea CEJ cu privire la Starbucks. Olanda a fost declarată ca fiind folosit, ca, fiind, ca folosind normele de ajutare de stat deloc în conformitate cu regulile. Așadar, aș dori să vă întreb, nu e cumva oarecum paradoxal că din toate aceste motive, aceleași state care fac uh, acorduri fiscale avantajoase sunt supuse unor uh, amenzi uneori uh, penibile față de sumele uriașe care au fost, uh, care au fost obiectul evaziunii fiscale? Și în legătură cu switchover, Asociarea, Asociația Olandeză a Avocaților în domeniul fiscal și-a exprimat un punct de vedere critic și din acest punct de vedere. Mă opresc aici. Mulțumesc. de Mulțumesc foarte mult. Vă rog foarte mult să nu puneți întrebări prea lungi. Domnule ministru, aveți cuvântul. Da, nu a fost o întrebare foarte precisă, dar întrebarea aceasta nu știu cum, cum să răspund. Aș putea să, să răspund în două secunde sau două ore. La fel de bine. Nu cred că este paradoxal. Ce pot să vă spun eu este că uh, haideți uh, să vă invit în Olanda și să vedeți că Olanda e mai mult decât uh, un sistem de impozitare. Și, și că fluxurile financiare sunt diferite de valoare și că aceste fluxuri financiare nu aduc valoare în Olanda. Je vous remercie. Euh, pour le groupe ENF, Monsieur Annemans. Mulțumesc, domnul Annemans. Da, îmi cer scuze. Am adresat întrebări foarte punctuale, de aceea vă rog să-mi dați dreptul la un răspuns. E până la urmă și o formă de respect la adresa mea, dacă îmi oferiți un răspuns ceva mai consistent, nu vă supărați. Bien, euh, le ministre a répondu. Euh, monsieur euh, Annemans pour ES. Domnul ministru a răspuns. Din partea ENF, domnul Annemans. Monsieur le Ministre, do you want to add something for Domnule ministru, mai doriți să adăugați ceva? 30 de secunde? Una dintre întrebările de la sfârșit, dar nu am înțeles dacă era chiar o întrebare oficială, era, dacă am înțeles eu bine, că noi suntem țara clauzei de switchover. Nu știu, am impresia că din motive de timp uh, întrebarea s-a oprit la jumătate. În orice caz, ar fi extrem de neproductiv dacă în această jumătate de ani olandezi, de an olandezii ar veni cu propriile păreri. Domnul președintele Cofin și ministrul nostru de finanțe și primul ministru, cu toții consideră că ceea ce e important acum este să fim independenți și să fim un mediator corect n-ajută dacă ne exprimăm propriile opinii pe o temă sau alta. Asta înseamnă să fii președinție independentă și mediator. Dacă ești uh, așa ceva și ai propriile tale opinii și propria ta agendă, nu prea e bine. De aceea, timp de această, în timpul acestei jumătate de ani, vom încerca să ajungem la un acord pe marginea cât mai, cât mai multor opinii aflate în discuție. Mulțumesc, domnul Anemans. Mulțumesc, Domnule președinte, ne face mare plăcere că printre noi se află domnul uh, ministru. De obicei ne întâlnim cu domnul Dijsselbloem, colegul dumneavoastră socialist. Țările de jos sunt uh, văzute în prezent ca una dintre țările extrem de implicate în uh, problemele acestea fiscale la nivel internațional. Trebuie să ne punem întrebări în legătură cu credibilitatea țărilor de jos în acest context. De aceea am o întrebare punctuală pentru dumneavoastră. În presa olandeză am citit că domnul Poroșenko din Ucraina, prin intermediul unei uh, firme de construcții olandeze, a sifonat circa 1,7 miliarde de euro folosindu-se de un fel de sistem de tip carusel, și e un pic ciudat că în momentul, în, în situația de față, Comisia Europeană dă Ucrainei 11 milioane și totuși președintele acestei țări reușește să nu aibă niciun fel de problemă cu o astfel de evaziune uriașă prin intermediul unei companii olandeze. Ne puteți spune mai multe despre asta și cum vedeți acest lucru în lumina și a acordului de asociere care va fi votat, care va fi supus unui vot, un, la un referendum organizat în țara dumneavoastră. Din păcate, nu mă pot pronunța pe marginea unor chestiuni punctuale, nu cunosc foarte bine cazul de care vorbiți, dar, în general, dacă există fraudă și acolo unde există fraudă, cel care a comis-o trebuie urmărit numai că nu spun că asta trebuie făcut în acest caz pentru că nu cunosc cazul. Deci ce ne spuneți dumneavoastră este așa. Nu cunoașteți ancheta pe care o fac propriile dumneavoastră autorități, abar n-aveți ce face compania din țara dumneavoastră? Asta ne spuneți dumneavoastră? Da, citesc presa, să știți, asta nu înseamnă că cunosc cum se cuvine cauza și în legea noastră există o clauză care spune că un secretar de stat în domeniul fiscalității nu trebuie să fie implicat sau informat în mod punctual cu privire la fiecare contribuabil în parte. Poate vi se pare straniu, dar există țări, mai ales în afara Uniunii Europene, în care diferiți miniștri și, uh, și uh, secretari de stat sunt implicați în toate problemele din, din lume și să știți că țările acelea, mai ales din afara Uniunii Europene, nu stau mai bine decât țările de jos. Deci, încă o dată, eu nu mă implic în cazuri punctuale, pentru că asta riscă să ducă la probleme foarte grave. Înțeleg asta, însă speram că în lumina dezbaterii publice din cadrul uh, campaniei pentru referendum ați putea face o excepție. Se pare însă că nu e cazul. Da, așa este, nu e cazul. Mă tem că nu e cazul. Da, stimate coleg, vă propun să înaintați domnului ministru o întrebare în scris pentru a-i permite și domniei sale să vă răspundă în scris. Da, domnule președinte, salut această sugestie și voi da curs. Mulțumesc foarte mult! Doamna Esther de Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne uităm peste climatul de investiții, cred că pot spune, cred că putem spune că țara dumneavoastră joacă, sau ar trebui să discutăm despre cât de atrăgătoare poate fi Uniunea Europeană și care este influența regimurilor sale fiscale asupra acestui mediu de investiții. Ați făcut o analiză și care sunt concluziile ei, dacă aveți cumva un studiu la dispoziție în acest domeniu, în contextul inclusiv al dezbaterii pe care o purtăm astăzi aici. Mulțumesc, domnul ministru. Da, mulțumesc, cred că e un subiect foarte important, fiindcă și în prezentarea mea introductivă spuneam că vrem să existe norme de impozitare echitabile și o contribuție echitabilă la bugetul public. Însă aceste chestiuni trebuie să meargă mână în mână și cu un climat de afaceri bun, în general, în întreaga Uniune Europeană. Cele două trebuie să meargă împreună. De aceea, cred că rezultatele de la OCDE BEPS se constituie într-un instrument deosebit de util. Dezbatem despre problemele acestea de peste, de, de zeci de ani. Cine, ce trebuie să facă mai întâi? Dacă vorbim despre evaziune fiscală, decurge cumva aceasta din diferențele dintre regimurile fiscale și dacă da, cine trebuie să ia măsuri mai întâi? E bine, iată, acest uh, plan de acțiuni privind BEPS arată clar că trebuie să luăm măsuri împreună și astfel și la nivel internațional se creează un uh, plan uniform. Cred că trebuie să respectăm cât mai de aproape rezultatele discuțiilor BEPS de la nivel internațional și noi, aici la nivel european, și să respectăm ritmul acestor discuții, să mergem în pas cu ele. Și tocmai de aceea, și Comisia ne-a ajutat aici, uh, nu e mai puțin important ca și la nivel european să luăm măsuri în sensul ăsta. Dar, dacă se poate, în, uh, în același pas cu măsurile care se iau și în alte părți ale lumii. Impozitele sunt importante, dar nu doar ele din literatura de specialitate știm cât de importante sunt și eh, siguranța și caracterul atrăgător al eh, climei, în care al, al mediului dintr-o parte sau alta a lumii. Deci nu e vorba doar de aspectele pur fiscale. Sunt eh, țări unde impozitele sunt foarte mici și care tot nu reușesc să atragă investiții și unde climatul de afaceri tot nu este foarte pozitiv. Deci nu doar impozitarea este importantă, chiar dacă e foarte importantă, ea nu e decât partea unui mix mult mai amplu, care conține și multe alte tipuri de măsuri. De aceea o și invităm pe doamna Agea să vină la noi în Olanda și să vadă cum e la noi. Mulțumesc! Ramona Haureghi. A, mai aveam un minut și jumătate. Spune doamna eurodeputat. Domnule ministru, domnul Iauregia Tondo. Domnule ministru, aș vrea să mă întorc la rolul dumneavoastră în calitatea de reprezentant al președinției neerlandeze într-o perioadă foarte dificilă pentru Uniunea Europeană, inclusiv din punct de vedere fiscal. Trebuie să înțelegeți pe mulți dintre colegii mei care și-au exprimat îndoierile, nu numai în ceea ce privește politica fiscală a țărilor de jos – dar și pentru că de mulți ani încoace, țara dumneavoastră, când e vorba de o măsură de coordonare fiscală, joacă un rol duplicitar. Îmi pare foarte bine că acum v-ați convertit la transparență și v-ați convertit la combaterea evaziunii fiscale. Minunat! Dar vă spun sincer, Citeam procesele verbale ale reuniunilor grupului pentru codul deontologic și am văzut acolo multe poziții exprimate de țările de jos în favoarea impozitării cât mai reduse, arătând că, vai de mine, aceasta nu e o problemă, nu e nimic neobișnuit, că trebuie apărată confidențialitatea, dar și viitorul grupului pentru codul de conduită. Ei bine, în Parlamentul European, vi se adresează tocmai apelul de a proceda cu totul altfel. Acum, nu știu dacă în mod sincer v-ați uh, schimbat punctul de vedere și ați sărit în barca transparenței și a combaterii evaziunii, dar Trebuie și dumneavoastră să înțelegeți că îndoielile noastre sunt justificate. Am citit procesele verbale, am văzut cum își apără țările de jos pozițiile, și de aceea vă întreb, considerați cumva că și Comisia are de jucat un rol în materie de coordonare și armonizare fiscală? Pentru că se pare că Consiliul evită să încredințeze Comisiei un rol în acest domeniu, deși eu cred că ea ar avea un rol foarte important de jucat în tot ce ține de coordonare și armonizare fiscală, inclusiv în ce privește codul de conduită. O a doua, de întreb o a doua întrebare. În legătură cu TVA, chiar dacă domnul președinte spunea că comisia noastră nu se ocupă de această chestiune, frauda de TVA transfrontalieră în, este un fenomen în Uniunea Europeană și ne puteți uh, prezenta oarece estimări ale proporției pe care, um, proporția acesteia la nivel european? Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Mulțumesc. O întrebare implicită, din câte înțeleg eu, pe care mi-o adresați, este ce părere am eu despre uh, concurența fiscală sau despre nivelul scăzut al impozitului. La asta vă refereați, la părerea mea cu privire la concurența fiscală? Intervenție fără microfon din sală. Cred că în introducerea mea am arătat clar că nu îmi propun să discut poziții punctuale ale țărilor de jos, ci vreau să prezint cât mai multe propuneri uh, în discuție pentru a ajunge la un acord politic până la sfârșitul președinției noastre, pe cât marginea cât mai multora dintre acestea. Și cred că ritmul la care am ajuns este excepțional. Putem veni cu numeroase propuneri de evitare a evaziunii fiscale, putem bloca scurgerea în afara țărilor noastre a profiturilor. Dar asta nu înseamnă că neapărat trebuie să armonizăm rata dobânzii. Rata impozitului, încerc scuze. De-al sunt multe țări care rămân convinse că Impozitarea rămâne o chestiune națională, iar concurența fiscală există, asta e, face parte cumva din viață și are și ea rostul ei. Dar uh, evaziunea fiscală, chiar și nedorită, trebuie evitată în același timp. Asta nu înseamnă că toate sistemele fiscale trebuie neapărat armonizate. Se poate apela și la o cale mai bună, de a ne pune de acord cu privire la măsurile antiabuz. Nu armonizarea este singura uh, modalitate prin care ne asigurăm că profitul nu fuge din țară. Apoi, sigur, n-ai cum să știi ceea ce nu știi, dar în legătură cu ce spuneați uh, privind uh, frauda de TVA, sunt cifre de ordinul la circa 100 de miliarde de euro numai în Europa. În ce privește TVA-ul, vorbim de cele mai multe ori clar de fraudă, adică de furt, ceea ce înseamnă faptă penală. Vorbim pur și simplu de hoți care fură de la stat. Și împotriva lor trebuie făcut ceva. Există foarte multe date în acest domeniu și eu sunt extrem de angajat să a convinge pe colegii din Consiliu că trebuie făcut ceva în baza acestor date pe care trebuie să le folosim ca să-i găsim pe ăștia. Există instrumente de big data, noi în țările de jos am și elaborat astfel de instrumente, le folosim cu oarecare, un oarecare succes, trebuie să vă spun, și aș vrea ca toate celelalte state membre să folosească instrumentele disponibile cât mai mult cu putință. Asta este părerea mea cu privire la frauda de TVA. Mulțumesc, Esther. Din păcate, o întrerupsesem. Îmi cer scuze. Nu, nu, o să pun o altă întrebare cu privire la CCCTB. Și am să mă exprim în neerlandeză. Apropo de cheia de distribuție, această cheie de distribuție va fi extrem de importantă. E foarte important să se folosească în mod corect și echitabil în diferitele state membre ale Uniunii. Ați fi de acord cu mine că o cheie din aceasta echitabilă ar fi doar o cheie relativă, în baza numărului de locuitori, de exemplu, și nu ă, exprimată în cifre absolute? Sigur, e o întrebare destul de amplă, și, de asemenea, care ar fi cerințele pentru baza fiscală consolidată comună a societăților și cum s-ar folosi această cheie de distribuție. De asemenea, cum veți reuși să ajungeți la unanimitate în susținerea soluției la care, pe care o veți găsi? E destul de greu de vorbit despre asta, pentru că propunerea CCJTB, după cum se cam știe, n-a fost foarte bine primită de Parlamentul neerlandez reacția a fost chiar extrem de negativă. De-al minter și guvernul neerlandez n-a fost deloc încântat. Motivul este că în această cheie de redistribuire a profiturilor E practic, e ca și când ne spune că profitul nu se impozitează acolo unde se creează valoare. Comisia dorește să prezinte o nouă propunere pe care n-am văzut-o încă și cred că n-ar fi prea productiv dacă m-aș apuca să comentez acum sau să mi exprim cerințele cu privire la o propunere care nu există încă. Deci, deocamdată, în această etapă, cred că cel mai rezonabil ar fi să nu comentez decât pe marginea unor propuneri care există, nu pe marginea unor propuneri anunțate, dar care încă nu au fost prezentate. Deci va trebui să aștept să studiez propunerile pe care ni le va face promisia, probabil la toamnă și abia după aceea mă voi exprima. Din câte înțeleg, uh, se pare că la toamnă ne va veni propunerea. Mulțumesc foarte mult, Pervanș Beres. Merci. Um, I'm going to speak in English. Mulțumesc. Am să vorbesc în engleză, fiindcă uneori spuneați că nu înțelegeți ce spun colegii, așa că vreau să mă asigur că chiar înțelegeți. În ce privește sistemul Starbucks? Țara dumneavoastră a fost condamnată de cej și nu puteți uh, așa să vă împărțiți în două. Dumneavoastră sunteți aici în calitate de reprezentant al președinției, dar sunteți și olandez pe de altă parte. Este exact genul de situație care îi place Uniunii Europene adică să-și folosească cunoștințele cu privire la ceea ce se întâmplă în țara dumneavoastră pentru a îmbunătăți situația de la nivel european. Deci, ținând seama de toate aceste lucruri, ce veți face pentru a vă asigura că situații ca aceea cu care v-ați confruntat în trecut, de exemplu Starbucks, să nu vor mai apărea și în viitor. Apoi, în ce privește CCTB, Aici constat că există o contradicție. Pe de o parte, ne spuneți că nu vreți ca impozitarea să se facă în altă parte decât acolo unde se produce plus valoare, pe de altă parte vreți o cheie de distribuție. Chiar dacă valoarea nu s-a creat În fine, știți unde s-a creat valoarea. Nu cred că pot puteți să spuneți amândouă lucruri în aceeași frază. Ca președinte ne spuneți că așteptați propunerea comisiei, dar ca olandez nu cred că nu știți exact ce soluție aveți în vedere. În ce privește sistemul OCDE sau cel propus de către comisie. În calitate de membru fondator al Uniunii Europene, trebuie să desigur să susțineți că Comisia are dreptul de a introduce în propunere plus valoare prin adăugarea unor elemente din OCD, de la OCD. Dar nu credeți că avem nevoie de o definiție a brevetului? Nu credeți că așa ceva ar fi necesar? Și, în fine, o observație, nu atât o întrebare, dar puteți să răspundeți la observația mea cu altă, întrebare, cu altă observație. De ce tot apărați acest uh, sistem privind regimurile, privind brevetele, dacă ele sunt așa atrăgătoare pentru concurența dumneavoastră. Sunt convinsă că sunt uh, țări care ar putea să se folosească de multe alte avantaje pentru a atrage pe investitori. Mulțumesc, dragi colegi, domnule ministru. Mm, let me see. The first question was on uh, Starbucks and I think a doua întrebare se referea la Starbucks. Și dacă am înțeles eu bine întrebarea dumneavoastră, mă întrebați dacă e greu să funcționezi uh, într-o dublă calitate și ca reprezentant al președinției Uniunii Europene și ca reprezentant al guvernului olandez. Cred că răspunsul este simplu. Nu avem nimic de făcut în ce privește uh, finalitatea cauzei de la CEJ. Nu avem nimic de făcut. Judecătorii sunt aceia care iau decizii în acest caz. Nu e treaba noastră. Da, dar ce veți face pentru a evita ca așa ceva să se întâmple pe viitor? Bun, trebuie să așteptăm rezultatul final și dacă ceva e stricat, reparăm. Dacă nu e stricat, noi ne-am angajat să susținem uh, modalitatea OCE de în uh, acest domeniu pentru impozitare acolo unde se creează valoarea. Deci am spus deja acest lucru, nu e secret pentru nimeni. Uh, în legătură cu întrebarea privind uh, CCGTB, trebuie văzut dacă profitul trebuie impozitat într-o anumită țară, dacă acolo s-a făcut valoarea și trebuie văzut ce facem cu instrumentul transferului prețului, pre, prețului la transfer. Regulile privind prețul la transfer au fost elaborate de OCDE într-un mod foarte amănunțit. OCDE a elaborat standarde internaționale pentru prețul la transfer și în felul, aplicând aceste standarde se vede clar unde aparține profitul. Acestea sunt standarde adoptate la nivel internațional de OCDE și da, nu i neapărat legătură directă cu CCCTB, dar încă o dată Comisia are dreptul de a modifica, de a amenda, de a introduce, cum spunea dumneavoastră, plus valoare în propunerea sa, preluând din propunerea OCDE. Acum nu putem înlocui nici Comisia cu OCDE-ul. Dar da, Comisia are dreptul să facă acest lucru și președinția de asemenea poate discuta cu Comisia și poate ajunge la un acord pe marginea cât mai multor propuneri cu putință. Acesta este tocmai rolul nostru. De ce apăr eu sistemul uh, privind regimul uh, pentru brevete? Păi nu-l apăr. Noi am adoptat acum uh, abordarea bazată pe conexiune, care și la OCDE și în grupul privind codul de conduită, deci a fost adoptată, iar țările de jos sunt angajate să respecte această abordare și dacă va fi nevoie să o modifice. Deci nu apăr nimic. Dacă vorbim despre un lucru concret, îl vom respecta. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și am ajuns la finalul audierii noastre. Am să rog pe fiecare, fiecare dintre cei doi raportori să prezinte concluziile acestui schimb de opinii, trei minute fiecare. Thank you so much, uh, President, and, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule Vibes, pentru răspunsuri. Și din rolul președinției Uniunii Europene, dar și ca reprezentant neerlandez. Pot să spun că e foarte bine să punem asemenea întrebări și când avem reprezentanța guvernului neerlandez aici. Și când uh, vorbim despre legătura între relația care există în Olanda, situațiile de acolo, cum putem aborda totul la nivel european, astfel încât să ne asigurăm că există un teren egal și că nu există uh, ajutoare ilegale fisc- uh, fiscale cum am văzut că există în anumite țări. cred că acest lucru e important și cu asta trebuie să împărăsiți această sală astăzi. Însă ce cred că mai e important? pentru Parlament și Comisia Europeană. E important ca dumneavoastră, ca președinție, ne spuneți că aveți un rol de facilitator, de găsirea compromisurilor în cadrul uh, Consiliului. E foarte bine, însă cred că trebuie să țineți cont și de rolul pe care îl are și Comisia și Parlamentul, de propunerile pe care le facem, astfel încât uh, să fie uh, evitat um, evaziunea fiscală. Avem foarte multe propuneri bune în raportul nostru Tax 1 și vă încurajez să îl studiați. Și apoi și când discutăm despre acest regim fiscal, sistem fiscal pentru brevete, cred că și acesta e important. Din partea mea pot să vă spun că aștept cu nerăbdare să colaborăm cu președinția dumneavoastră, însă subliniez faptul că avem și așteptări. Așa cum ne spuneați la început, ne așteptăm să faceți în sfârșit ceva cu această planificare fiscală agresivă care distorsionează competiția, dar afectează foarte mult și MM-urile care plătesc foarte mult impozit și de asemenea și cetățenii sunt cei care au de suferit pentru că văd că veniturile, că taxele pe profit merg din țările lor și ei au de pierdut. Avem nevoie de o societate mai echitabilă. Vreau să înțelegeți că avem nevoie de o colaborare solidă între noi și noi dorim să lucrăm cu dumneavoastră nu doar prin compromisuri, ci și cu intenții din partea Parlamentului și Comisiei. Mulțumim, domnul Toirer, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru. În primul rând, vreau să mulțumesc președinției olandeze că a, organizat, a participat la acest, la acest tip de opinii cu noi astăzi dorim să conlucrăm îndeaproape cu președinția olandeză în ceea ce privește această planificare agresivă fiscală și ne dorim să facem pași înainte. Ne-ați vorbit despre recomandările OCDE în ceea ce privește proiectul BEPS. Ne-ați spus că acolo sunt conținute multe lucruri foarte importante și necesare. Într-un punct, totuși permiteți-mi să uh, Uh, spun că nu mi este foarte clar, mi-a rămas neclar ce își dorește să facă președinția olandeză în ceea ce privește propunerea Parlamentului. Pentru că noi avem raportul Tax 1, unde am făcut o recomandare în ceea ce privește o legislație obligatorie în Uniunea Europeană, adică în directive, regulamente, uh, valabilă pentru toate cele 28 de state membre, obligatorii pentru toate și asta pentru că noi ne uh, temem că recomandările BEPS, punerea lor în aplicare în funcție de interpretări, va duce la 28 de sisteme fiscale care din nou vor conține multe lacune și o situație mult prea complexă. Și nou e foarte important, e important pentru piața de capital și e nevoie să existe uh, un uh, mediu echitabil pentru concurență. De aceea e nevoie de coerență în punerea în aplicare acestui sistem prevăzut de BEPS. Comisia a făcut și propuneri legislative în acest sens, însă dacă am înțeles bine, Comisia și domnul Moscovici a făcut, așa ce, a, a făcut o excepție în ceea ce privește regimul fiscal favorabil pentru brevete unde nu există nimic legislativ obligatoriu. Și asta pentru că statele membre nu au dat dovadă de destulă disponibilitate pentru o legislație comună pe acest domeniu. Și cred că acest punct trebuie să fie prelucrat. Pentru că e foarte important și e exact la ce se referă raportul Tax 1 și pe care l-am votat cu majoritate acum câțiva ani în această instituție. Vă mulțumesc. Mon cher Mulțumesc, stimate coleg. Aș dori mai întâi de toate să vă mulțumesc, domnule ministru. Toată lumea înțelege foarte bine că asistăm în prezent la o schimbare de uh, dispoziție, la o schimbare de cultură, de mentalitate în ce privește regulile ce trebuie impuse marilor întreprinderi. Iar în ce privește reglementările din domeniul bancar, a existat uh, o perioadă în care secretul bancar era considerat legitim, iată că astăzi peste tot lucrurile stau tocmai pe dos. A existat un uh, timp dinaintea scandalului LuxLeaks și iată că există o perioadă și de după. După acest scandal, toate guvernele au fost aduse în situația de a lua o serie de măsuri sau angajamente la nivel național în vederea eliminării anumitor regimuri, în vederea reformării propriilor administrații fiscale și, sub presiunea opiniei publice, Comisia Europeană, OCDE, care ea însăși începuse din 2009 aceste lucrări, au înaintat o serie de propuneri cu prima directivă la care vă refereați mai devreme cu privire la schimbul automat de decizii fiscale care a fost adoptată anul trecut și acum sunt în discuție și alte propuneri. Ne-a bucurat cooperarea pe care am antamat-o sub președinție luxemburgheză cu anul trecut cu Consiliul. Ne bucură faptul că astăzi continuăm această cooperare cu dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată. Ați înțeles foarte bine, fără îndoială, că pe lângă întrebările și sugestiile pe care le-au făcut colegii, noi acordăm un interes cu totul deosebit transparenței de pline. Revin asupra acestui lucru, în ceea ce privește codul de conduită sunt două probleme, practic. Problema guvernanței acestui grup de lucru și a nivelului la care se întrunește el, acum 20 de ani, a fost creat la nivelul dumneavoastră, dacă îmi permiteți să spun asta, la nivel politic, și în primii 3-4 ani a lucrat la nivel politic și a produs rezultate concrete și foarte bune, după care a început să se reunească la un nivel inferior, la un nivel administrativ și dacă lucrurile ar fi funcționat bine, n-am fi ajuns niciodată la scandalul LaxLeaks. Deci, iată, acum e clar că trebuie abordată problema altfel. Și apoi, în ce privește transparența, ceea ce ne-a spus dumneavoastră ne liniștește foarte mult și vă propun, domnule ministru, ca la sfârșitul președinției neerlandeze să ne revedem pentru a face un bilanț și până atunci vă doresc mult succes și uh, rezultate rodnice în președinția pe care uh, o dețineți. Cam atât, dacă nu mai sunt alte observații, închei aici această reuniune nu înainte de a vă spune că viitoarea noastră reuniune este prevăzută pentru data de, 5, pentru data de 14 martie la 15.30.